Thank you so much. Thank you. Ora sentirei... Mulțumesc. De la SAE, domnul, are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte Panțării și mulțumesc doamnei Lochbiller și domnului Buchner și vreau să fac o declarație în numele grupului pentru Iran de la SEAE. Noi suntem foarte îngrijorați de soarta acestor activiști pentru mediu care sunt în închisoare în Iran și uh, sunt unii dintre ei în proces. Dorim ca ei să fie eliberați. Dorim ca procesele lor să fie unele juste și echitabile și să aibă toată asistența de care au nevoie, inclusiv medicală. Uh, unii membri ai familiilor lor au încercat să acționeze canale de diplomație privată pentru a-i uh, elibera pe aceștia. Uh, ne-am exprimat îngrijorarea din 2018 încoace, din ianuarie, inclusiv la o întâlnire pe care am avut-o la Bruxelles cu omologii noștri. De când a început procesul sau procesele din la sfârșitul lui ianuarie, o serie de funcționari uh, iranieni și alte persoane cu răspundere au fost contactate de către noi. Le-am exprimat uh, îngrijorarea. De asemenea, pot să vă spun că și noi, la nivel de ambasade, dar și statele membre, la Teheran, la ambasade, și-a exprimat de asemenea îngrijorarea. Dorim ca aceste persoane să fie liberate, să se bucure de drepturile lor fundamentale în fața comisiei dumneavoastră, vreau să vă spun că una dintre consecințele acordului nostru GSP Plus cu Iranul arată că avem, este faptul că avem și un canal deschis unde putem exprima îngrijorările legate de respectarea sau nu a drepturilor omului. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doriți să răspundeți ceva? Nu. Bun. Cred că putem să ne oprim aici cu această discuție. Vreau să repet și să subliniez faptul că suntem foarte angajați și implicați cerând liberarea acestor deținuți și pe de altă parte reafirmând importanța respectării drepturilor omului în Iran. Deci sprijinim pe deplin uh, toate inițiativele luate sub egida Human Rights Watch în acest sens și sunt de acord cu domnul Buchner de asemenea, care ne spune că Iranul își face rău singur. Noi, Uniunea Europeană, prin activitatea noastră întotdeauna ne-am uh, aplicat asupra acestor chestiuni, inclusiv uh, uh, asupra acordului nuclear iranian, din care americanii s-au retras, de altfel. Este foarte clar că acest activism al nostru nu este bine văzut. La Varșovia, Mike Pompeo, din administrația americană, ne-a arătat acest uh, lucru uh, în sensul că ei, prin retrăgerea din acordul nuclear, uh, își doresc să intre în conflict deschis cu Iranul. Aceasta ar fi o primă etapă. Trebuie să fim conștienți de asta. Povestea este cât se poate de bizară. Pentru că americanii se întâlnesc și cu talibanii care în 2001 au distrus uh, turnurile gemene. Iată, asta arată uh, cât de mare este prostia uh, la care s-a ajuns în politica externă americană. Asta sunt lucruri care trebuie să fie subliniate. Dar este foarte clar că ei se întâlnesc cu talibanii numai pentru sau în vederea momentului în care americanii uh, vor intra prin Afganistan ca să invadeze Iranul la un moment dat. Bun, toate aceste lucruri ne arată că uh, dacă Iranul uh, reprimă activitățile de protecție a mediului și nu respectă dreptul omului, asta nu îl ajută pe plan internațional, pe scena internațională, nu poate ieși din izolare și așa mai departe. Într-adevăr, am auzit că avem totuși noi, Uniunea Europeană, cu Iranul un canal de dialog deschis și trebuie astfel să spunem acestei țări cu toată tăria că pentru noi drepturile omului, respectarea acestora uh, sunt chestiuni foarte importante. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și cred că cu asta ne putem opri aici și ne vedem mâine dimineață. Vă mulțumesc!